Vitali Klitschko este un uh, boxer excelent, însă există doi frați boxeri în Ucraina, doi frați Klitschko. Vă mulțumesc, domnule uh, Sivieț. Acum are cuvântul domnul Kelam, două minute.